Colegi, eu inițierei... Dragi colegi, propun să începem lucrările. Și dacă sunt puncte controversate, după ce vor veni și restul colegilor, le vom dezbate. Primul punct pe ordinea de zi este adoptarea proiectului de ordine de zi, care a fost distribuit. Există obiecții cu privire la acest proiect, dacă nu îl considerăm adoptat. Al doilea punct de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al reuniunii din 15-16 martie. Dacă nu există obiecte nici aici, trecem la punctul 3, comunicările președintelui. În ceea ce privește lucrările acestor două sesiuni care ne așteaptă, vreau să vă spun că după ce am contactat petiționarii, punctul 24 a fost mutat mai în față și o să-l discutăm acum, în această dupămasă, după punctul 12. Punctele 10 și 11 au fost amânate pentru următoarea reuniune. Avem petiționarii pentru petițiile de la 6, 12, 16 și 21 și pentru petiția 575 din 2010 vreau să vă spun că vom avea o intervenție însoțită cu proiectarea unui scurt film, scurt, cu o durată de maxim două minute. În ceea ce privește punctul 15, semnatarii vor participa la discuțiile noastre, vor asista, uh, vor urmări discuția pe internet din Malta. În ceea ce privește petiția de la 25, domnul Mitchell a solicitat să citească aici o declarație referitoare la uh, incineratorul de deșeuri din peninsula Pulbert din Golful Dublin. Ca de fiecare dată ați primit anexa la proiectul de ordine de zi și acolo sunt indicațiile privind gestionarea petițiilor din anexa respectivă dacă nu există obiecții până când se încheie reuniunea comisiei noastre, anexa se va considera aprobată cu propunerile conținute acolo. Trecem la punctul 5, deci intrăm direct în dezbatere petițiilor. Avem petiția 1594 din 2010, adresată de domnul Gabriele Cervi. Petiționarul nu este prezent, așa că dăm cuvântul direct domnului William Floyd, reprezentantul Comisiei. Mulțum- Mulțumesc, doamnă președintă. După cum probabil știți, din uh, ultimele rezultate de la uh, Curtea de Justiție Europeană, această petiție a primit un răspuns pozitiv. Din partea Comisiei, am mai întâlnit acest subiect, fiindcă am primit întrebări scrise pe această temă și o întrebare orală în plenara din noiembrie 2009. Comisia a subliniat că este o chestiune de ordin intern pentru statele membre, pentru Italia și Comisia nu uh, dorește să ia o poziție pe acest subiect. Am considerat această chestiune ca una de drept intern și de aceea Uh, petiționarul a ales calea cea bună și anume să acționeze în instanța la Curtea de la Strasburg, care acum s-a și pronunțat pe acest caz. Doamna Ocan. Mă surprinde faptul că avem o astfel de petiție pe ordinea de zi. N-am știut că pot să formulez o petiție referitoare la un uh, verdict al curții. Există listă cu non-petiții și sunt de, nu sunt de acord cu multe dintre ele. M-a surprins această petiție, prin urmare, și anume un caz care este clar caz de instanță. Înțeleg ideea, dar mă întreb de ce avem o astfel de petiție pe ordinea de zi. Este surprinzător că un caz care a ajuns în instanță fie că suntem de acord sau nu, uh, se regăsește pe ordinea noastră de zi. Asta, până la urmă, e o non-petiție. E o petiție, fiindcă a fost declarată petiție, evident, dar uh, anul acesta Adică nu se poate să, să vină cineva aici cu, un, uh, cu o hotărâre a curții de la Strasburg sub formă de petiție. Sau se poate așa ceva? putem noi să ne pronunțăm peste hotărârea Curții de Justiție sau Curții Drepturilor Omului? Mai sunt și alte intervenții, domnul Iar? Da, sunt aici în spate, mulțumesc. ar, a trebuit să discutăm acest lucru. Deja uh, ne-am întâlnit de multe ori cu o situație de genul acesta. Avem petiții pe care le acceptăm, le discutăm și apoi trebuie să vedem dacă uh, și calea juridică aleasă de petiționari este cea corectă. Curtea se pronunță fie pentru, fie împotriva solicitării și apoi petiția poate să fie analizată. Poate asta este motivul pentru care avem o astfel de petiție. Comisia noastră trebuie, poate, să vadă dacă legislația este corectă. Să analizăm lucrurile puțin mai în detaliu De exemplu, petiția de la numărul 5 este un exemplu în acest sens. Curtea, de la, Curtea Drepturilor Omului a luat o hotărâre în acest sens și nu văd niciun motiv pentru care pe... noi, în petiția noastră, ar trebui să hotărâm altceva. Până la urmă, suntem o instituție politică, nu altceva, Deci eu mă pronunț pentru încheierea acestei petiții. Dragi colegi, domnul Viland. Aș vrea să intervin și eu pe acest subiect pentru că Curtea Drepturilor Omului, care este o instanță care promovează dreptul național. Oricum, asta nu schimbă sensul unei petiții. Este justificată sau nu? Ne putem uh, gândi cu toții la motivele pentru care putem să spunem că nu există o încălcare a legislației și chiar uh, Comisia Petiții, chiar și în acest caz, Comisia Petiții uh, poate să spună că hotărârea este în conformitate cu drepturile omului, că corespunde legislației europene. Putem porni de la principiul că hotărârea nu este suficientă sau bine orientată pe dosar. Comisia noastră trebuie să se asigură că o astfel de inițiativă este modificată. Deci, odată ce există o hotărâre care a fost pronunțată și că ne regăsim în fața unui astfel de dosar, trebuie să ne asigurăm că noi luăm o hotărâre. Mulțumesc. Eu vorrei però fare una... Aș vrea să fac o precizare, dragi colegi. În principiu sunt de acord cu cele spuse de doamna Ocon. Însă, în cazul de față, acele afirmații nu sunt pertinente pentru că vorbim după o hotărâre care a fost pronunțată de curând. Petiția a fost adresată de petiționar fiindcă considera că există un conflict cu principiile fundamentale care stau la baza tratatelor Uniunii Europene. Uh, deci aceste principii erau în contradicție cu obligația de a menține crucifixele în școlile din Italia. Am discutat acest lucru, hotărârea era în curs de a se pronunța și așa cum am făcut de fiecare dată am suspendat discuția, acum am introdus petiția din nou pe ordinea de zi pentru a spune că petiția este închisă, fiindcă Curtea de Justiție căreia noi am transmis respectuos hotărârea, a hotărât, a pronunțat o sentință care acceptă ipoteza încălcării acestor drepturi atunci când Italia este obligată să elimine crucifixele din școli. Asta ca să nu mai continuăm o discuție care pornește de la o bază greșită. Doamna Ocan, mai avem și uh, Bizotto care dorește să intervină și apoi veți avea cuvântul dumneavoastră înapoi. Iată, colegul nostru renunță, deci doamna Ocan din nou. Now we making, I agree that we should not go further with this one here. Sunt de acord eventual să continuăm cu această petiție, însă e puțin ciudat să nu recunoaștem faptul că nu noi facem legile în această comisie și că există o instanță superioară care a luat o decizie, chiar dacă noi nu suntem neapărat de acord cu această decizie. Eu sunt creștină, sunt uh, în favoarea primului verdict, pentru că am fost uh, jenată de faptul că crucifixul a fost numit un simbol, când de fapt este mai mult decât atât. Primarea am fost de acord cu prima instanță, spunând că crucifixul uh, are un mesaj foarte puternic, însă nu intrăm în această discuție acum. aș dori să vă reamintiți, vă reamintiți că nu doar atunci când, uh, din punct de vedere politic, este convenabil pentru o parte uh, să luăm în considerare drepturile uh, omului, să acceptăm o petiție. De această dată însă sunt de acord, putem accepta orice consideră unii că ar fi o petiție indiferent dacă vorbim despre valori creștine italiene sau alte lucruri. Eu oricum voi avea de beneficiat de pe urma acestor uh, lucruri. Petiția acum este aici și toată lumea spune că ar trebui discutată ca și petiție. Foarte bine. Acestea sunt regulile și procedurile. Mulțumesc foarte mult. că nu, nu ci sia molto de aggiungere. Cred că nu au mai rămas multe lucruri de adăugat. Considerăm deci această petiție închisă și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Următorul punct, care este petiția 901 din 2008, adresată de domnul David Skinner, care este prezent în sală și care îi dau cuvântul. Aveți 3 minute. Thank you, Madam Chair. As many would know, this particular... Mulțumesc, doamnă președinte. După cum știți, această petiție a fost discutată de două ore aici și a, um, s-a bucurat de mare interes la nivelul um, deputaților. Există multă simpatie, înțelegere pentru această petiție. Aș vrea să clarific puțin lucrurile. Am să încep prin a vă atrage atenția asupra două tipuri de libertăți de asociere, ca drept pozitiv și drept negativ Dreptul negativ se definește ca libertatea de uh, implicare a altor oameni care doresc să te asociezi cu ei. Și este în contrast cu dreptul pozitiv, care este libertatea individuală a unei persoane de a, so- a se asocia cu cine dorește. Această diferențiere este uh, adânc implementată în societatea noastră din întreaga Europa. Și uh, sunt sigur că toată lumea este de acord că dreptul negativ este un drept absolut care trebuie să fie protejat ca atare. Această petiție pe care am adresat-o Comisiei în 2009 a rezultat în urma multor conflicte industriale din Suedia din 2006 și cred că am stabilit foarte clar atunci că persoanele trebuie să aibă libertatea de a alege să nu semneze un acord colectiv și să nu se asocieze unui sindicat dacă doresc să facă acest lucru. Un membru al acestei comisii ne-a spus de curând și citez, dacă vreau să mă bucur de libertatea mea de asociere, atunci trebuie să fiu capabil să mă bucur și de libertatea de neasociere sau non-asociere. Ambele libertăți trebuie să existe. Cred că asta este esența petiției noastre și de aceea este important ca petiția să fie eh, dezbătută în continuare. Nu spunem dacă cineva nu vrea să negocieze cu un sindicat din diverse motive. Esența este, persoana respectivă are un drept întemeiat să spună nu negocierilor. Știu că există persoane aici care spun, dar cum rămâne cu drepturile angajaților, dreptul sindicatelor, dreptul la grevă și așa mai departe? Nu sunt oale ele ignorate? Nu sunt uh, trecute cu vederea? Suntem de acord, libertățile fundamentale trebuie respectate, dar vă rog să vă gândiți la următorul lucru. Dacă un angajat, un patron, uh, nu are angajați într-un sindicat și plătește salarii bune, egale sau mai mari decât cele solicitate de sindicat, atunci uh, sindicatul nu are de ce să forțeze angajatorul respectiv să facă mai mult decât este necesar. Se neagă în acest caz principiul de non-asociere și vorbim de un caz de discriminare împotriva drepturilor uh, de bază ale persoanei respective. Și nu este acceptabil ca în Suedia sau în alte state membre legislația națională a muncii să nu prevadă un sistem de negociere care să fie echilibrat și echitabil pentru toți partenerii sociali. Mulți angajatori nu doresc să fie membri ai unor asociații, fie că e vorba de asociațiile lor sau altele. Doresc să fie independenți și să-și conducă activitatea cum doresc, ceea ce e perfect în regulă. Și angajatorii și angajații pot să aibă convingeri personale pe această temă. Poate că au companii mici care au relații în care relațiile de muncă sunt foarte bune și tot ce cer aceștia este ca guvernele să le ofere protecție împotriva sindicatelor puternice care intimidează și care doresc să demonstreze că ei sunt cea mai mare forță pe piața muncii. Criza economică din prezent și rata ridicată a șomajului ar trebui să ne arate faptul că Europa are nevoie de mai multe companii mici și mijlocii, de antreprenori, de companii flexibile care să se poată extinde și să creeze mai multe locuri de muncă. Au nevoie de ocazia de a se repune din nou pe picioare, nu să fie amenințați de organizații care Uh, nu se gândesc decât să i închidă dacă refuză să semneze niște acorduri cu ei. Până acum am crezut că această libertate are doar o aplicație pozitivă, lucru adevărat în sine, dar la fel de clar este că persoanele au un drept concret de a alege să nu se asocieze. Nu vorbim despre modelul suedez doar, nu vorbim despre principiul negocierii colective. Să fie clar acest lucru, vorbim despre un principiu, o libertate de non-asociere, o libertate fundamentală. Suntem recunoscători mulților uh, deputați care sunt alături de noi, care ne susțin. Ne-am, ne întâlnit cu mulți astfel de deputați și știm că Comisia uh, dorește să prezinte o întrebare orală în Parlament și, doamnă președinte, am vrea să știm dacă puteți să numiți un raportor pe acest subiect, fiindcă a dat naștere la multe discuții între membri pentru a redacta un raport non-legislativ. Doamnă președinte, stimați membri, vă rugăm să promovați această inițiativă, astfel încât Parlamentul încă o dată să susțină drepturile de bază ale omului și să apere libertățile tuturor cetățenilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Comisia acum are cuvântul. Domnul Fenstra. Mulțumesc, doamna președintă. O să am o intervenție scurtă. Au fost uh, spuse deja foarte multe lucruri în întâlnirile anterioare. Vreau doar să atrag atenția membrilor acestei comisii că, din păcate, Curtea de Justiție în cazul Gustafsson, care a fost o solicitare de revizuire, uh, a declarat în mod explicit că articolul 11 din Convenția Drepturilor Omului privind libertatea de asociere, contrar a ceea ce spune petiționarul, nu protejează uh, libertatea de neasociere, de a nu intra într-un acord colectiv. Un lucru care este clar indicat în răspunsul din partea guvernului suedez, care conține multe informații utile de altfel cu privire la sistemul din Suedia, uh, asupra căruia nu trebuie să ne pronunțăm astăzi. Domnul Helmer acum. Uh, well, thank you very much indeed, Madam Chairman. Mulțumesc mult, doamnă președinte. Am o ciudată senzație de deja vu ascundând această dezbatere, pentru că vin din Regatul Unit și acum uh, foarte mulți ani, 25 sau 30, a existat o dezbatere vastă despre ceea ce se numea uh, în engleză uh, magazinul închis. Este exact aceeași uh, situație ca și aceasta. Pentru a fi angajat, angajat atunci erai obligat să te alături unui sindicat. Și una dintre reformele înaintate de uh, marele nostru prim-ministru Margaret Thatcher uh, a fost următoarea trebuia eliminat acest magazin închis și uh, trebuia restabilit uh, dreptul lucrătorilor de a se alătura sau de a nu se alătura sindicatelor fără aplicarea vreunei uh, sancțiuni uh, lor sau companiilor uh, lor. E așadar bizar că Suedia pare că se află în, spate, în urma Regatului Unit uh, din perspectiva acestor uh, legi. Mă uimește și faptul că dreptul de asociere sau de neasociere au fost clar stabilite în tot felul de uh, carte uh, ale drepturilor și asta deja de decenii am uh, în față secțiunea relevantă din uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului, uh, care este foarte succintă și bănuiesc că pot să vă împărtășesc. Articol 20. Oricine are dreptul de a se asocia pașnic și liber, nu, nu poate fi obligat să aparțină vreunei asociații. Am în fața mea și uh, Carta uh, Fundamentală a Drepturilor Sociale ale Lucrătorilor, care a fost adoptată în decembrie 1989. Mă întreb uh, dacă nu cumva acesta este exact documentul la care s-a referit și Comisia, pentru că Comisia s-a referit la articolul sau, uh, mă rog, aliniatul 11 și exact pe acesta doream să îl citez și eu. El stabilește faptul că lucrătorii și angajații Comunității Europene au dreptul de a se asocia Uh, în organizații profesionale sau în uh, sindicate. Și apoi uh, se continuă spunându-se clar că fiecare angajator sau angajat vor avea um, libertatea de a se alătura sau de a nu se alătura acestor organizații fără niciun fel de daună ocupațională sau personală care să le fie adusă. Nu văd cum ar fi putut fi formulate lucrurile mai clar de atât dreptul lucrătorilor de a se alătura sau de a nu se alătura unui sindicat este stabilit atât de uh, Declarația Universală a Drepturilor Omului, cât și de uh, Carta uh, Comunității Europene privind drepturile fundamentale și sociale ale lucrătorilor lucrurile sunt foarte explicite și uh, faptul că acum, la 25 de ani după acest moment, argumentăm într-o dezbatere dacă aceste drepturi ar trebui sau nu puse în aplicare, e bine, mie mi se pare cel puțin extraordinar dați voie să susțin propunerea petiționarului ca această comisie să fie de acord să înainteze o întrebare orală în legătură cu acest subiect. Aș dori de asemenea să sugerez, mă rog să sprijin uh, pe sugestia petiționarului ca această comisie să se gândească să numească un raportor în legătură cu acest subiect. E o chestiune fundamentală care ține de uh, drepturile fundamentale și um, nu se poate ca niște drepturi recunoscute în aceste două um, texte de lege să nu fie recunoscute. Pentru că aceste legi există deja de peste 25 de ani. Mulțumim, doamna Ocan, are cuvântul. Aș dori să spun că nu sunt deloc de acord uh, cu uh, colegul uh, meu. Din nou, când primim un verdict din partea Curții Europene a Drepturilor Omului, e bine, putem să facem exact așa cum am procedat în cazul italian, putem să ne reîntoarcem la uh, curte. Însă aici vorbim despre o zonă în care uh, nu avem legi în Europa. Legislația noastră nu este suficientă și noi avem oricum atât de multe de făcut în această comisie, deci ar fi o pierdere de vreme să discutăm asemenea lucruri. Nu e pentru prima dată când discutăm asemenea subiecte, am mai discutat această petiție și dați-mi voie să fiu uh, um, în dezacord cu modul în care am procedat. Avem de-a face cu un verdict și cred că ar trebui să uh, urmăm ceea ce s-a uh, hotărât sau să mergem din nou în instanță, ca și în uh, cazul italian, însă nu cred că ar trebui să mai dezbatem noi lucrurile aici. Avem așa de multe de făcut în această comisie și cred că ar fi interesant să nu tot analizăm acest model suedez sau danez și să subminăm uh, alte lucruri. Nu pot să apăr modelul danez sau modelul suedez uh, folosindu-mă de această comisie. Nici nu pot să subminez aceste modele. Prin urmare, nu e adecvat să dezbatem noi uh, aceste lucruri câtă vreme s-a hotărât uh, ceva de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Nu, noi trebuie să facem asta, haideți să fim sinceri. Mulțumim, domnul Macmillan, are cuvântul. Foarte rar sunt de acord cu Roger Helmer, însă instinctele mele în legătură cu acest caz sugerează că nu l-ar putea avea dreptate acum. Vorbim despre un mecanism uh, opresiv folosit în uh, Suedia și uh, acesta necesită o mai bună examinare. Nu știu exact cum am reușit să facem acest lucru. Uh, domnule Iar, aveți cuvântul. Eu sunt pentru înaintarea unei întrebări orale în legătură cu acest subiect. Însă depinde de modul cum formulăm această întrebare. Fiecare stat are propriul său uh, sistem noi nu încercăm uh, să uh, reducem dimensiunea drepturilor fundamentale. Dacă cineva dorește să se asocieze cu cineva, dacă dorește să formeze o asociație și încearcă să atragă și alți membri, acest lucru este în regulă. Aici însă vorbim despre uh, apartenența obligatorie la o organizație. De aceea există această plângere prezentată în uh, fața noastră. Uneori uh, uh, angajații sau angajatorii trebuie să devină partea unei asociații fără măcar să fie întrebați în legătură cu asta. Nu pot să aibă nimic de spus în legătură cu contribuțiile sau cu taxele pentru uh, aceste asociații. Problema este una fundamentală. Nu vorbim de privarea cuiva de drepturile sale. Vorbim uh, practic despre impunerea anumitor drepturi asupra anumitor persoane și asta înseamnă că se merge prea departe în orice circumstanță, adesea există un motiv istoric pentru aceste lucruri, deși acesta poate nu mai are sens azi. Trebuie să acceptăm și uh, dreptul negativ de asociere în societățile noastre. Prin urmare, toată problema ar putea fi formulată sub forma unei uh, întrebări orale. Cel puțin am primit niște uh, feedback din partea Parlamentului European sau a Comisiei în legătură cu subiectul. Aceasta ar putea să fie o problemă și noi nu dorim să ne implicăm uh, în treburile interne ale statelor membre. Dar e clar că e o problemă că atunci când uh, cineva trebuie să devină membru al unei asociații sau organizații fără să-și dorească acest uh, lucru. Vorbim despre statul de drept și despre democrațiile noastre și nu cred că aceste două uh, aspecte acum sunt compatibile. În Germania și noi primim uh, plângeri similare, mai ales din partea angajatorilor. aceștia uneori trebuie să devină membri ai unor uh, asociații din sectorul de construcții, să spunem, sau uh, din partea altor uh, uh, organizații. Pur și simplu trebuie să le aparțină, fără să își dorească să nu acest lucru. Domnul Skinner, aveți uh, două minute pentru a reveni asupra subiectului. Mulțumesc, doamnă președinte, apreciez acest lucru. Domnul Finster, din partea Comisiei, se referă la re, uh, răspunsul guvernului suedez către dumneavoastră. Uh, se citește uh, cu atenție ce uh, a transmis ministrul de interne în acest răspuns. Se acceptă acolo uh, dreptul uh, negativ la uh, neasociere. Se acceptă practic existența acestui concept. Această comisie uh, trebuie să uh, discute faptul că legislația suedeză ar putea uh, contravine uh, legislației europene. Și guvernul suedez acceptă faptul că există această, acest drept uh, negativ de neasociere. Și acesta este un fapt. De aici ar putea porni discuția. Mulțumesc. Da, în nota pe care am primit-o din partea Guvernului Suediei, se precizează acest lucru. Și aș vrea să adaug un alt element, și anume că această hotărâre menționată de mai multe ori a curții a fost menționată și în documentele noastre. Nu este o hotărâre specifică, uh, cu specifică legătură cu cazul de care, despre care discutăm, și de altfel, raționamentul din documentele noastre nu răspunde la cazul de care ne ocupăm, fiindcă se referă concret doar la statul de drept. Curtea spune, e adevărat, în Suedia nu se recunoaște dreptul de non-asociere. Este o afirmație care nu are nicio semnificație dacă nu intrăm în detalii pentru a vedea textul hotărârii. și același ministru declară că dreptul de non-asociere este un drept, este o libertate. Am și o observație personală. Cred că deja am mai prezentat-o. Această petiție a avut un traseu destul de ciudat. Nu a fost obiectul atenției de care s-a bucurat. solicitarea respectării libertății de non-asociere a fost asociată cu apartenența la o credință religioasă în cazurile anterioare. Este un, o informație suplimentară pe care petentul a dorit să o furnizeze comisiei. Dar întrebarea dacă se încalcă principiile însfințite în tratate și libertatea de neasociere, trebuie să vedem dacă aceste principii trebuie să fie protejate și dacă ele sunt încălcate de legislația în Suedia. Prin urmare, cred că trebuie să trecem mai departe. Nu cred că acum e momentul să discutăm despre incompetența acestei comisii, când deja un subiect similar a fost discutat de multe ori. În ceea ce privește solicitarea de a aborda Comisia Europeană cu o întrebare orală, Există solicitări formulate de colegi în acest sens? Există alți colegi care se opun? Sau putem declara punctul închis? Aș vrea să întreb întâi colegii să îmi spună dacă sunt de acord. Bun, toată lumea e de acord, doamna Ocan dorește să intervină. Imediat, doamna Ocan, am vrut să văd ce părere au ceilalți. Doamna Ocan are cuvântul. Pensavo stesse chiedendo la parola, eh, Am crezut că doriți să interveniți, doamnă Ocan. Ați întrebat dacă se opune cineva și am spus că eu, da, eu mă opun. Am înțeles că ați dorit să interveniți. Dacă nu, așteptați puțin ca să închei. Bun, deci vă opuneți. Am uh, înțeles oricum că este o majoritate de acord cu această solicitare, așa că închidem punctul acesta, nu petiția cu hotărârea de a prezenta o întrebare orală Comisiei. Trecem la următorul punct, punctul 7, raportul anual 2010 privind activitățile Comisiei și am să dau cuvântul direct raportorului domnul Meyer ca să înceapă primul schimb de opinii. Bueno, me comentan desde el secretariado que la próxima semana estamos en condiciones Săptămâna viitoare vom avea primele proiecte în conformitate cu primul schimb de opinii pe care le-am avut în legătură cu aceste uh, rapoarte. Săptămâna viitoare, odată ce vom avea primele proiecte, și odată ce vom primi uh, avizele din partea fiecărui grup uh, parlamentar, vom analiza proiectele și vom avea o reuniune la începutul lui mai pentru a putea să studiem uh, toate contribuțiile grupurilor politice. Cândva în mai uh, vom reuși să redactăm uh, primele documente care să fi fost supuse vreunui acord. Aceasta era propunerea pe care doream să o fac. Doamna, domnul Macmillan are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Maier, aveți uh, intenția să discutați uh, astăzi uh, acest proiect sau nu? ALDE mi-a solicitat să fiu raportorul din umbră în legătură cu acest subiect, fapt ce mă bucură și de aceea vă întreb. Colega Iar. Domnul Iar. Propunerea mea ar fi, de fapt, o întrebare adresată domnului uh, Maier. Oare ar trebui să existe o reuniune a, a raportorilor din umbră pentru ca a, așa să putem pregăti a, uh, reuniunea viitoare? Deci să existe o reuniune a raportorilor și a raportorilor din umbră pentru a putea pregăti totul, astfel încât să fim uh, gata pentru următoarele lucrări pregătitoare. Domnul da, mai. Nu am niciun fel de uh, problemă cu asta. Aș dori doar să spun că, din perspectiva secretariatului, suntem gata să avem un prim uh, proiect de uh, text. Apoi, uh, toți raportorii din umbră vor putea să aibă acces la acest uh, text uh, în următoarele săptămâni. Uh, Vom primi sugestii din partea raportorilor din umbră și, uh, pornind de la acestea, vom uh, pregăti o reuniune a raportorilor și a raportorilor din umbră pentru a putea pregăti uh, documentul pe care îl vom analiza cu toții și cu toții vom hotărâ dacă acest document va fi prezentat sau nu în fața comisiei. Un acord, se pare deci că există un acord, dorim să găsim o bază comună cu raportorii din umbră și data viitoare vom, vom prezenta un proiect de aviz. Bun. Următorul punct este deschiderea dezbaterii referitoare la avizul privind mobilitatea și incluziunea. Văd că domnul Cicester nu este în sală. Nu știu dacă m-am înșelat, cred că nu e. Bun, atunci vreau să întreb pe doamna Ocan dacă putem să trecem direct la următorul punct, care este avizul privind comunicarea uh, referitoare la cel al 27-lea raport al Comisiei. Dacă nimeni nu are obiecții, doamna Ocân are cuvântul cu privire la punctul 9. I speak in Danish. Yeah, okay. Fiind... <coughs> Voi vorbi uh, daneză. Bănuiesc că ați văzut cu toții propunerea mea de um, aviz în legătură cu acest uh, subiect. imaginasem că vom analiza câteva puncte și că vom sublinia aspectele importante. Mai întâi punctul 3 din proiectul de aviz vizează o problemă recurentă. E vorba de faptul că foarte multe plângeri uh, provin din faptul că oamenii au impresia că carta se uh, aplică într-o manieră generală în Uniunea Europeană, um, nu uh, doar în legătură cu aplicarea legislației comunitare. Cred că ar trebui să aprofundăm această chestiune și să vedem cum am putea să punem în aplicare acest dispozitiv. Am două exemple care fac obiectul unei susțineri largi în cadrul acestei comisii. E vorba de un chestiuni care vizează mai întâi drepturile omului și, um, după primele două puncte pe care am discutat uh, astăzi, Există o mare majoritate care consideră că ar trebui să aprofundăm aceste dosare. Prin urmare, insist asupra acestui punct. În același timp, uh, aș dori să spun că Adesea, în răspunsurile noastre, invităm oamenii să folosească instanțele uh, naționale. Aceasta este o idee bună, însă trebuie să știm faptul că în foarte multe locuri această soluție nu se poate aplica. Îmi aduc aminte de un raport care viza o organizație din Spania și uh, într-unul dintre răspunsuri uh, am discutat cu petiționarii și uh, i-am uh, transferat spre uh, instanțele locale. Aceștia s-au uh, enervat pentru că aceste instanțe nu se ocupau de asemenea probleme. Prin urmare, un uh, proces uh, ar fi putut uh, să nu aibă loc sau ar fi putut presupune niște uh, costuri care, uh, practic, uh, erau inaccesibile. Prin urmare, trebuie să ne asigurăm că găsim mijloacele prin care legislația să fie pusă în aplicare. În propunerea mea constat că există o reducere a ă, plângerilor, însă constat totuși că există 2900 de ă, ă, plângeri pe an, deci un număr important. Sunt plângeri care vizează proceduri de încălcare și numărul lor este semnificativ. Dacă vorbim, vorbim despre uh, reduceri, e bine, asta este un lucru, dar La punctul 10, uh, vis-a-vis -vis de Comisia uh, Juridică, ni se solicită să existe niște reguli clare în ceea ce privește procedurile de uh, încălcare. Așadar, nu tratăm la întâmplare de mai multe ori uh, problemele. Procedura este foarte precisă pentru a analiza acest tip de uh, apeluri. Susținem uh, așadar propunerea Comisiei Juridice în legătură cu subiectul punctul 5 uh, și punctul 10 se leagă de statele membre. Și acest lucru este hotărător, pentru că adesea uh, durează prea mult să se aplice uh, directivele. E clar că responsabilitatea se leagă mai ales de statele membre. Trebuie să subliniez în același uh, timp faptul că nu vorbim de legi neapărat foarte complicate, dar se pare că statele membre renunță la aplicarea uh, legislației. Ori acest lucru este inacceptabil și deloc satisfăcător. Există probleme care au legătură și cu punctul 3 al propunerii uh, mele de aviz. Acest uh, punct este punctul 12. vorbim despre momentul la care analizăm uh, petițiile. Comisia ne spune că trebuie să respectăm criteriile de la Copenhaga. Atunci când analizăm uh, uh, petițiile uh, și uh, trebuie să stabilim clar când oamenii se pot adresa uh, curților naționale sau uh, curții uh, europene a drepturilor omului de la Strasburg. Uh, ar fi hotărător să luăm uh, și noi aici în uh, comisie poziție în legătură cu acest subiect. Cred că multe dintre petițiile noastre se leagă de acest subiect și mă gândesc că ar trebui să insistăm aici. A fost uh, surprinsă când am văzut că doamna Redding a vorbit despre folosirea articolului 7 și 10, vorbind despre o bombă atomică. Există un alineat care ar putea fi însă folosit în acest context. Articolul 7 are un aspect uh, progresiv. Există posibilitate ca Parlamentul să intervină. De asemenea, și statele membre uh, pot să renunțe la uh, apeluri. Această posibilitate trebuie folosită și în Parlament pentru ca legile să fie realmente aplicate. Ultimul uh, punct și nu cel din urmă, transparența cu privire la lucrările noastre. Nu cred că Comisia are dreptate să nu permită acces uh, la date decât atunci când dosarul a fost uh, închis. Am spus de mai multe ori și repet aceste lucruri, statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a publica acest tip de documente. Dacă vedem ce se întâmplă exact uh, la nivelul formulărilor din tratat, e posibil ca în anumite cazuri specifice să spunem, e bine, uitați, respectăm uh, confidențialitatea, însă în acel moment uh, confidențialitatea trebuie asigurată pe toată durata procedurii. Trebuie să știm de asemenea dacă Comisia nu își depășește cumva competențele transparența este esențială pentru munca noastră. Cred, așadar, că poate ar trebui să modificăm uh, puțin lucrurile, poate prin intermediul unui uh, uh, amendament. Nu trebuie să ne limităm mereu la avize. Suntem victimele bunelor intenții. De asemenea, trebuie să existe o bună intenție și din partea uh, cetățenilor, pentru că uh, cetățenii trebuie să aibă sentimentul că sunt și ei corresponsabili pentru uh, toate acțiunile noastre. Comisia noastră este o comisie unde asigurăm transparența pentru cetățeni și cred că ar trebui să asigurăm transparență totală în ceea ce privește aceste documente. Am văzut uh, cum uh, uh, funcționează această comisie în Parlamentul danez. Lucrurile sunt transparente, însă uneori se blochează din cauza unor aspecte care vizează confidențialitatea. Prin urmare, trebuie subliniat foarte clar că Comisia nu poate să spună pur și simplu acest lucru este confidențial. Cred că așa se încalcă uh, tratatul asigurând confidențialitatea în anumite contexte. Aceasta nu este o dispoziție generală, confidențialitatea. Sunt aliniate în tratat care precizează foarte bine lucrurile din această perspectivă. Nu am documentele la mine, Însă cred că ar trebui să revenim la această problemă. Uh, atât doream să spun, doamnă președinte, în legătură cu acest uh, context. Odată ce voi găsi uh, numărul alineatului, voi relua cuvântul pentru a vă preciza exact cum stau lucrurile. Mulțumesc! Grație la colega Ocan. Mulțumim, domnule Ocan. Am găsit, este vorba de alineatul 2, articolul 4. Deci articolul 4, alineatul 2 în regulamentul 1049 din 2001. Putem să intrăm în detaliu pe acest articol. Articolul 4, alineatul 2. Mulțumim, doamne Iocan. Dau cuvântul acum reprezentantului comisiei, domnul Kroger. Yes, uh, Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând îmi cer scuze că am întârziat puțin, pentru că s-a schimbat uh, ordinea de zi, astfel încât uh, eu credeam că vorbim despre transparență. Sigur că voi face câteva comentarii, dar v-aș ruga să puneți din nou întrebarea de clarificare Comisiei. În ceea ce privește transparența, după cum știți, Comisia și Parlamentul European au convenit asupra unui nou uh, acord cadru care să conțină prevederi specifice privind uh, accesul la informare <clears throat> și încălcările. Există două obligații mm, de partea comisiei. Ea trebuie să pună la dispoziție toate informațiile legate de procedura de încălcare care vor fi făcute publice printr-un uh, site internet și la cerere, Comisia trebuie să furnizeze informații cu privire la anumite dosare de încălcare pentru care vom avea acorduri speciale cu uh, Parlamentul. Deci, asta e baza pentru noi, baza de lucru și documentul de referință pe baza căruia vom furniza Parlamentului informații despre cazurile de încălcare. Îmi cer scuze dacă mai erau și alte lucruri despre care voiați să vorbesc, vă rog să mă, vă rog să mă întrebați. Colega I'm not going to, to repeat what I said. Eu n-am să repet ce am spus. Uh, ceea ce am spus figurează și în avizul meu, dar mi s-a părut foarte interesant când am găsit acest uh, alinat uh, acest articol 4 din regulamentul 1049, care spune că instituțiile vor refuza accesul la documente atunci când publicarea lor ar submina intereselor și așa mai departe. Și apoi avem interese comerciale. Bine, știm care sunt suspecții de serviciu. Apoi, cred că mai există o scuză. Uh, servici, uh, consiliere juridică sau în cazul uh, proceselor în curs. Nu e cazul. Dar întotdeauna se poate presupune că la un moment dat se va deschide o procedură în instanță în anumite cazuri și atunci e o scuză ca să nu furnizăm informații. Cetățenii organizațiile neguvernamentale se împiedică foarte mult de uh, aceste uh, excepții și, de aceea, și noi îi încurajăm să participe la procesul de luare a deciziilor. Nu ar trebui să îngustăm atâta sfera de aplicare a acestui regulament uh, doar pentru că la un moment dat s-ar putea ca un caz să ajungă într-o instanță. Domnul Kröger? Mulțumesc, doamnă președinte. Aș putea să încerc să clarific puțin sfera de aplicare a regulamentului 1049. Se ocupă la accesul la informații și documente pentru toți cetățenii europeni. Deci acesta reglementează și accesul Parlamentului la uh, nu reglementează accesul Parlamentului la uh, cazurile de încălcare. Uh, însă lucrurile sunt puțin mai complicate. Există jurisprudența Curții de Justiție care spune că în faza preliminară procedurilor în instanță, statele membre au dreptul la la un tratament confidențial pentru a se asigura că se vor găsi cele mai bune soluții în cooperare, în mediere între statele membre și Comisie. De aceea, în conformitate cu regulamentul 1049, în condiții normale nu se poate da nicio informație solicitări, în urma unei solicitări individuale. Un alt instrument este acordul cadru care merge și mai departe, unde sunt acordate drepturi speciale cetățenilor europeni în ceea ce privește procedurile în desfășurare în instanță. Și de aceea, atunci când regulamentul nu mai este suficient, vă recomand acest acord cadru. Qualcuno dei colegi intende la... Vrea cineva să intre, doamna Băsescu? Thank you, President. As shadow rapporteur... Mulțumesc, doamnă președinte, ca raportor eh, din umbră. Aș dori să vă spun câteva cuvinte în legătură cu acest raport anual care subliniază importanța aplicării corecte a legislației eh, europene. Așadar, uh, drepturile și obligațiile create de legislația europeană pot uh, fi uh, asigurate într-o manieră mai bună. Acest raport demonstrează faptul că instrumentele găsite pentru a facilita monitorizarea aplicării legislației europene au devenit mai mature. Ele sporesc contribuția la eficiența globală a procesului de monitorizare a menționat și doamna Oc în raportul său, problemele cu transpunerea directivelor uh, încă sunt un obstacol pentru aplicarea legislației uh, comunitare. Instrumentele pentru evitarea acestor uh, probleme, prin urmare, ar trebui consolidate. Chiar dacă majoritatea petițiilor nu vizează încălcări, ele oferă Parlamentului și Comisiei informații utile în legătură cu preocupările cetățenilor. Aș dori de asemenea să menționez un aspect important din raportul Comisiei. Se poate nota faptul că Protecția mediului uh, pe piața internă uh, continuă să stimuleze uh, majoritatea petițiilor. Cam 173 uh, de uh, petiții uh, au fost înaintate în acest domeniu, din care 82 sunt noi. Prin urmare, um, doresc să salut invitația Comisiei vis-a-vis -vis de statele membre care se poată implica în luarea de măsuri de prevenție pentru noile măsuri legislative. Mulțumesc foarte mult! Grazie la colega Băsescu. Mulțumim, doamna Băsescu. Mai sunt alte intervenții? Doamna Ocan, doriți să dați răspuns? Because I was... Îmi cer scuze. Uh, n-am fost destul de clar. Aș vrea să adaug pentru comisie că acest uh, paragraf la care mă referam spune că Uh, informațiile sunt, uh, că există deschidere, există transparență, cu excepția următoarelor cazuri. Și atunci e clar că se restrâng, uh, se restrâng posibilitățile. Știu că nu e ușor ca lucrurile să fie deschise, dar aici se spune foarte clar și cred că există și un caz în instanță pe care îl putem cita, cred eu, așa, Înțeleg, înțeleg uh, că nu este deloc uh, simplu să protejați informații. Ok. Mulțumim, doamne Iocan. Dacă nu mai există alte intervenții, vă reamintesc că pentru acest aviz am stabilit ca termen pentru depunerea amendamentelor 2 mai la ora 6 după masă. Avizul va fi votat în reuniunea din 24 mai. Dacă domnul Chichester este de acord, aș propune să-i dăm cuvântul, fiindcă am făcut întâi punctul uh, doamnei Ocan, fiindcă domnul Cicesa nu era în sală. Aveți cuvântul. Thank you, Chairman. Uh... Mulțumesc, <clears throat> doamna președinte. Deci am onoarea de a prezenta acest uh, proiect de aviz. Uh, și aș vrea să mulțumesc secretariatului pentru ajutor în elaborarea sa. Cred că trebuie să spun în principal faptul că uh, încercăm să ne referim la exemple specifice de cazuri care au venit la comisia noastră și care sunt relevante pentru uh, raportul de uh, activitate pe care îl alcătuim în legătură cu uh, mobilitatea și incluziunea persoanelor cu dizabilități. Există foarte multe exemple și acestea au ajuns la cunoștința noastră prin intermediul petițiilor. Cred că n-aș putea să spun pun foarte multe lucruri în afară de faptul că aștept din partea colegilor observații și sugestii pentru a vedea dacă putem uh, amenda, dacă putem îmbogăți textul. Vă mulțumesc! Din partea comisiei, domnul uh, Kreger. Mulțumesc, doamnei, doamna președinte. Noi salutăm uh, propunerea domnului Chichester. Aș putea să fac și eu câteva comentarii în legătură cu punctele uh, din acest uh, proiect de aviz primit din partea dumneavoastră. Noi știm, pentru că suntem implicați în activitatea Comisiei Petiții, știm că primiți foarte multe petiții și cunoaștem principalele subiecte la care aceste petiții se referă. Majoritatea, sigur, au de-a face cu probleme care nu țin de competența Uniunii, dar totuși unele dintre ele <clears throat> ne aduc informații utile, mai ales în ceea ce privește protecția împotriva discriminării cadrul european pentru protejare împotriva discriminării este acum limitat la domeniul uh, locurilor de muncă și al formării și educației. Um, există o propunere de directivă pe care Comisia a adoptat-o în uh, iulie 2008 privind extinderea acestei protecții împotriva discriminării și în alte domenii, pe lângă cel al locurilor de muncă. Uh, acces la educație, acces la bunuri și servicii care sunt disponibile publicului larg, protecție socială și așa mai departe. După cum poate știți, aceste, această propunere se discută în Consiliu și e nevoie de unanimitate de vreme ce se bazează pe articolul 19 din tratat. Văd că una dintre sugestiile noastre este extinderea acestui cadru de protecție împotriva discriminării și asta merge în sensul propunerii comun, comisiei. Știm însă că este greu pentru moment să obținem unanimitatea în Consiliu. Un alt comentariu pe care aș vrea să-l fac se referă la accesibilitate, importanța îmbunătățirii accesibilității la infrastructura de transport, la infrastructura informatică și de comunicații. Acestea sunt uh, acțiuni pe care Comisia le-a anunțat în comunicarea din noiembrie 2010 în uh, privința strategiei pentru persoanele cu dizabilități între 2010-2020 și acum pregătim un document legislativ privind accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități pentru a îmbunătăți lucrurile. Încă nu s-a finalizat calendarul de lucru pentru această propunere. Trebuie să discutăm și cu statele membre și cu alte instanțe implicate, cu organizațiile care reprezintă persoanele cu dizabilități, cu uh, reprezentanții ai uh, industriei și așa mai departe, însă până anul viitor cred că Comisia va putea veni cu o propunere în acest sens cu scopul de a îmbunătăți accesibilitatea pentru persoane cu dizabilități. La punctul 8 spuneți ceva despre cardul uh, de parcare pentru persoane cu dizabilități care contribuie la uh, rezolvarea problemelor legate de mobilitate intraeuropeană pentru aceste persoane. Există acest uh, uh, card albastru pentru persoane cu dizabilități care este acum utilizat și recunoscut în aproape toate statele membre. În ceea ce privește extinderea acestei recunoașteri uh, în privința beneficiilor și drepturilor prin introducerea unui card de identitate pentru persoanele cu dizabilități din uh, Europa. În uh, comunicarea Comisiei adoptată în noiembrie anul trecut, Comisia afirmă că vom studia care sunt implicațiile unei, uh, unei astfel de card de identitate la nivel european. Avem o rețea de experți universitari care se ocupă de acest uh, studiu care vor să afle care vor fi efectele unui astfel de, unei astfel de măsuri și vom vedea cum să mergem mai departe. Pentru moment nu vă pot spune mai multe legătură cu intențiile Comisiei pe această temă, dar cred că până acum am sintetizat elemente importante din strategia noastră. Ultimele comentarii pe care aș vrea să le fac se referă la punctul 11, nevoia de protecție socială eficientă, de reducerea sărăciei. Există această platformă europeană pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, o inițiativă foarte importantă a Comisiei care ține cont și de persoanele cu dizabilități în principalele puncte și încearcă să uh, aducă problemele persoanelor cu handicap uh, în, uh, în atenția legiuitorului ca ele să fie rezolvate. Doamna Ocan. Taylor had, was our shadow, had to leave. Mulțumesc. Raportorul din umbră a trebuit să plece. Am un scurt uh, comentariu și anume termenul accesibil, affordable. După cum se menționează în documentul referitor la nediscriminare, accesibil este ceva la care persoana respectivă are acces și poate permite acest lucru. Deci ei, persoanele acestea cu disabilități, trebuie să își poată permite. Dar cum se spune aici, cred că um, interpretarea este ce își pot permite autoritățile ceea ce e cu totul altceva. Am fost parte a Comisiei de Proceduri din Danemarca și îmi amintesc că a fost destul de costisitor când am introdus acest lucru în Danemarca. Și nu ne-am gândit dacă ne putem permite sau nu acest lucru, fiindcă trebuia să facem acest lucru pentru ca persoanele cu dizabilități să aibă exact acest acces. Deci termenul acesta affordable cred că trebuie să fie interpretat în mod corespunzător. Mulțumesc! Mulțumesc, nu cred că mai vrea nimeni să intervină. Domnul Cicester, vreți să mai spuneți câteva cuvinte? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Ce am aici este o listă cu dorință. Mulțumesc comisiei pentru comentarii și iau notă de cele spuse de doamna Ocan cu privire la termenul affordable. Eu m-am referit la acest termen în cel mai larg sens, cu putință. Dacă persoanele nu au acces, nu își pot permite ceva, dar totuși trebuie să se întâmple acel lucru, cineva trebuie să o facă, cineva trebuie să-și permită. Din această perspectivă am abordat eu termenul. Însă, și cu asta închei, majoritatea dintre noi suntem norocoși și nu știm care sunt dificultățile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități. Unii dintre noi observă care sunt efectele, de exemplu când intru într-un lift în clădirea Parlamentului aici. Dizabilitatea mea este că sunt prea înalt, nici nu văd prea bine și trebuie să mă înclin ca să văd ce scrie pe butoane pe butoanele liftului, fiindcă butoanele sunt puse jos pentru a avea acces și persoanele cu dizabilități. Și neajunsul acesta pentru mine este foarte mic în comparație cu uh, neajunsurile pe care le au persoanele cu scaune rulante atunci când intră într-o clădire care nu are lift, de exemplu. Deci cred că ar trebui să ne gândim la oamenii care uh, sunt uh, în situații de genul acesta, fără să aibă nicio vină. Și trebuie să-i ajutăm să le facem viața mai ușoară. Mulțumesc! Mulțumesc! Și în cazul acestui aviz, vă reamintesc că termenul pentru amendamente este 4 mai la, ora, la orele 18 și că documentul va fi votat în 24 mai. Putem trece la următoarele trei petiții, cele de la punctul 12. Avem petiția 1110-2008, prezentată de doamna Mary O'Leary, 1296, prezentată de Josephine Mary Mackey și 1037, Amy Cullen. Doamna Mary O'Leary este în sală și dăm cuvântul. Madam Chairman, would you like me to read my petition? Doamnă președinte, vreți să citesc petiția? Da, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președintă. Întâi de toate vreau să mulțumesc comisiei dumneavoastră pentru că ați luat în considerare acest caz și pentru că îmi dați ocazia să-mi prezint comunitatea. Prezența mea aici se datorează nevoii de a discuta deșeurile toxice și eșecul autorităților irlandeze de a gestiona această situație. Am transmis documentul în scris, nu o să-l citesc în întregime, dar vreau să menționez câteva dintre aspecte. Portul Cork este unul dintre cele mai mari porturi din lume. Este un port cu utilizare mixtă și are um, active naturale și culturale diverse iar uh, amplasamentul pentru doșeuri toxice se află fix în centrul acestui raport. Cei de la Chase uh, au constatat că nu există nici o acțiune a autorităților, există 500 de mii de tone de deșeuri toxice stocate acolo. În ultimii 16 ani au fost făcute multe rapoarte, dar nu s-a luat acțiune. Din 98 s-a dovedit contaminarea portului de această locație de deșeuri toxice și au subliniat pericolul la adresa mediului și a oamenilor Acest site a fost uh, uh, exploatat timp de șase ani fără licențe, operațiunile nu erau reglementate și erau sute de mii de tone de deșeuri toxice care au fost generate de ISPAT în perioada respectivă. Agenția de Mediu din Irlanda nu a putut gestiona această situație din 96. Autoritățile guvernamentale și-au asumat aceste angajamente și cei s-a spus că actul din 96 care pune în aplicare directiva cadru relevantă, autoritățile au datoria uh, de a se ocupa de acest lucru și totuși nu au făcut nici în calitate de autorități, nici în calitate de proprietari ai deșeurilor. Acest uh, lucru datează de 16 ani și totuși nu se face nimic. Deșeurile toxice care se scurg în fiecare zi în port ne arată faptul că sistemul nu funcționează, nimeni nu-și asumă responsabilitatea de a ne proteja pe noi sau mediul și se pare că niciun regulament nu este luat în considerare. Autoritățile nu ne oferă protecția pe care trebuie să ne ofere și de aceea sunt astăzi aici. Un raport a arătat de curând că în această regiune 44, ă, rata persoanelor îmbolnăvite de cancer este de 44 de ori mai mare decât la nivel național. Carcerul ă, testicular este în creștere cu 27% peste media națională și există o posibilă legătură cu poluanți industriali. Și nu putem accepta ignorarea acestei situații. N-au fost făcute studii recente guvernamentale pentru zona respectivă, deși uh, guvernele și um, uh, cetățenii, comunitatea locală solicită de peste 20 de ani acest lucru. Sistemele trebuie să funcționeze corect, autoritățile trebuie să își îndeplinească îndatoririle pentru a se bucura de încrederea oamenilor. În iulie 2008, Ministerul Mediului a solicitat un nou raport, în ciuda faptului că recomandările anterioare pentru rapoartele anterioare solicitate de guvern nu au fost puse în aplicare. Acest raport din 2008 sublinează două aspecte. Evaluarea riscului din 2008 a folosit valorile limită foarte ridicate pentru uz industrial și nu pentru uz rezidențial, așa cum sunt stabilite în Regatul Unit. Populația rezidențială este cea mai afectată ne preocupă efectul acestui site asupra oamenilor. Există scurgeri în apele din port există un praf foarte puternic și există o bioacumulare în lanțul alimentar. Toate aceste lucruri ne preocupă. De asemenea, portul este în apropierea zonelor rezidențiale și totuși în evaluarea de risc se folosesc valori comerciale și nu rezidențiale. Prin urmare, raportul nu este concludent. În al doilea rând, în acest raport se spune că Nu există substanțele toxice care au fost menționate. Raportul din 2008 subestimează expunerea cetățenilor la acești poluanți. Adică dacă nu caută să găsească ceva, n-au cum să găsească rezultatele pe care le-am obținut noi arată uh, foarte mari uh, concentrații de depuneri de substanțe periculoase, cum puteți vedea și la tabel, în tabelul B. Și uh, eșantionele arată că există și scurgeri de substanțe periculoase în portul Cork. Ce poate fi făcut? Există mai multe recomandări care au fost formulate de-a lungul anului cu privire la reducerea poluării. Există și o propunere din partea Agenției de Mediu pentru înălțarea unui zid care să izoleze deșeurile respective de mediul maritim. Acest lucru ar trebui să se facă făcut deja, dar nu s-a întâmplat. Directiva 12 din 2006, articolul 6, 6 cere să existe planuri de gestionare a deșeurilor în mod adecvate. Chase spune că nu este opțiune pentru Irlanda să lase un site contaminat astfel încât să fie o sursă de contaminare pe termen lung. Nivelul de contaminare este unul foarte grav. Niciuna dintre recomandările din rapoarte nu au fost puse în aplicare, au fost uh, fonduri disponibile și totuși s-a făcut foarte puțin și comunitatea uh, se teme că acum acest subiect va fi dat uitării încă 10 ani și va trebui să trăim cu aceste consecințe. Deșeurile toxice din acest port poluează zona, uh, există mare puternice în port, există mm, zone de excavare, uh, toate acestea cresc riscul expunerii la deșeurile toxice comunitățile au fost suficient de tolerante, au așteptat ca autoritățile să acționeze și totuși nu s-a întâmplat nimic. Sperăm că comisia dumneavoastră va examina uh, lipsa de acțiune a guvernului nostru care uh, nu a protejat cetățenii așa cum ar trebui. Mulțumesc pentru atenție. auch äh, vielen Dank für die Ausführungen. Wir haben ja unter diesem Punkt äh, zunächst einmal muss ich die Frau Mulțumesc. Îmi cer scuze din partea doamnei președinte Mazzoni. Eu îi țin locul acum. A trebuit să plece, fiindcă trebuie să participe la o conferință de presă, dar se va întoarce după ce o încheie. Avem trei petiții pe care le-am reunit la acest punct. Doamna Mackey va face următoarea prezentare. Petiția 1269 și 1037. Nu știu dacă v-am pronunțat numele corect. Domnul Kelly. Da. E logic să combinăm aceste petiții, fiindcă uh, se referă la același subiect. După ce am fost ales deputat, am, mi s-a dus la cunoștință această situație și am fost uluit uh, de nivelul de neglijență în aceste cazuri, mai ales la nivelul populației locale. În prezență ai statistici care îți arată că populațiile locale au uh, o rata cancerului cu 27 sau 37% mai mare decât în restul țării, să vezi că există aceste site-uri toxice de unde există scurgeri în regiunile înconjurătoare, să vezi că există o corelare între situația respectivă și problemele de sănătate și să ignori acest lucru e un lucru care mă uluiește, mai ales când am văzut că în 2005 s-a stabilit foarte clar că nu se respectă legislația europeană, care spune că directiva privind gestionarea deșeurilor spune că toate rampele de gunoi trebuie să aibă licențe de funcționare. Aceasta nu avea și este uh, deplâns acest lucru, mai ales să se întâmplă așa ceva în prezent. Există trei mari aspecte aici. Evident, cel mai preocupant, cea mai preocupantă problemă este cea care ține de sănătatea umană, fiindcă oamenii sunt cei mai importanți. Deci, din punct de vedere al sănătății umane, să permitem să continue această situație fără să dăm oamenilor uh, ocazia să se facă un studiu ca să se vadă dacă există o legătură între acele deșeuri toxice și rata mare de cancer din regiune, este un caz de neglijență. Apoi, din punct de vedere al mediului, și aici avem o mare preocupare. Evident, în Parlamentul European, mediul este un subiect uh, la care ținem foarte mult. Și în al treilea rând, dintr-o perspectivă a industriei turismului și a economiei, Irlanda și mai ales această regiune a Corcului depinde în mare măsură de turism pentru uh, a-și susține modul de viață. Această locație este una foarte urâtă, neatrăgătoare și există 50 de nave de, din întreaga lume care uh, vin în portul respectiv în fiecare an și tot ce văd prima dată este această monstruozitate, lucru care are un impact negativ asupra industriei turismului și nu ne ajută deloc. Nu ajută deloc comunitățile respective. Comisia, să sperăm, prin intermediul Comisiei pentru Petiții, va lua o hotărâre cu privire la ce trebuie făcut, prima dată cine este responsabil, fiindcă responsabilitatea a fost pasată de la o parte la alta în ultimii 10 ani, trebuie să vedem cine este responsabil și ca parte a responsabilității uh, să se facă un studiu cu, pentru a examina legătura dintre site-ul respectiv și cazurile de cancer și, în al doilea rând, acel site, acea locație fie să fie închisă din considerente de mediu și din considerente de uh, protecție industriei turismului, dacă nu se fac legături cu sănătatea. Este trist că s-a ajuns până aici în Parlamentul European, în Comisia de Petiții, pentru a face uh, un lucru care este până la urmă aproape un drept fundamental uh, și o abordare logică în ziua de astăzi. Mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați ascultat și în numele colegei Mary. Și avem un alt rezident din regiunea respectivă ca să ne mai da câteva detalii. Good afternoon, members of the Bună ziua, uh, doamnelor și domnilor! Mă numesc Orla McCarthy și reprezint și eu zona Cork, Irlanda. E o onoare să reprezint Cork Harbour Health Group aici. Grupul dorește să depună o petiție la Parlament cu privire la preocupările de mediu și de sănătate de pe insula Hoboland. În primul rând, vrem să mulțumim domnului Kelly pentru că ne-a ajutat să aducem această petiție astăzi aici. Hobolan este o insulă care uh, um, adăpostește baza navală din Cork. Cove este unul dintre, una dintre zonele cu cele mai mari cazuri de cancer din Irlanda și trebuie să se facă un studiu pentru a dovedi dacă este sau nu o legătură între scurgerile de toxine de la acest site și um, rata mare de cancer care s-a înregistrat acolo. Ministrul Mediului a promis că se va face un studiu în 2008, dar s-a renunțat la el în 2010. Guvernul anterior a cheltuit peste 50 de milioane de euro pe această chestiune Holboland Comisia de Conturi Publice din Irlanda va trebui să investigheze unde și cum s-au cheltuit banii. Industria oțelului și-a început activitățile la începutul anilor 50, a fost încheiată în 2001. În ceea ce privește toxinele care se scurg, crom 6 a fost identificat acolo printre alte substanțe periculoase. Acea substanță s-a dovedit că dovedește cancer. Ultimul studiu independent din 2008, făcut de consultații White Green Young, a spus că crom 6 și alte substanțe pot să se deplaseze avanseze în pânza freatică și că rezultatele de monitorizare a aerului arată rezultate sau valori ridicate când nu plouă în aer. După cum a spus și colega mea, uh, rata bolii îmbolnăvirii de cancer este peste 37% mai mare decât în restul țării. În ceea ce privește licențele, Consiliul local Cork este responsabil și ei trebuie să solicite o licență de la Agenția de Mediu. Din 2001 nu au făcut această solicitare, deci putem spune că deșeurile sunt depuse acolo ilegal. Consiliul Cork nu a luat nicio acțiune, deși există o scrisoare de notificare cu privire la curățarea site-ului din partea Comisiei Europene. În ceea ce privește acțiunile la nivelul mediului, a fost uh, înființată o comisie pentru a, a, uh, studia cazul respectiv. Mandatul grupului nu include și iz, izolarea sau contaminarea. Noi credem că acest mandat trebuie să se ocupe tocmai de contaminarea site-ului, nu de utilizarea viitoare a site-ului. Scurgerile de toxine afectează uh, mediul acvatic din portul Cork și pot să existe legături strânse cu bolile, cu uh, cazurile de cancer. Există scurgeri de substanțe periculoase, cum e crom 6, există deșeuri toxice. Uh, în partea de est a site-ului Holbolan există zone unde se scurg aceste lichide toxice. Nu știm în ce volum. În concluzie, domnilor și domnilor, oamenii din Cork merită ca acest site să fie curățat și să devină sigur. Oamenii doresc să se facă un studiu cu privire la starea sănătății în zonă și solicităm de la Comisia dumneavoastră să promoveze luarea unei hotărâri strategice cu privire la insula Holbolon pentru a promova sănătatea și protecția mediului. Responsabilii trebuie să fie um, identificați. Vrem să salutăm um, autoritățile noastre care ne-au ajutat, o parte dintre ele, și domnului Kelly care ne-a ajutat să aducem uh, acest subiect în atenția Parlamentului. Mulțumesc! Gut, äh, vielen Dank an die Petenten. Äh, es erhält jetzt die Kommission das Wort und Stellung dazu nehmen wird der Herr. Mulțumim petiționarilor. Acum dau cuvântul uh, comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că din punct de vedere al faptelor putem să fim de acord cu petiționarii. Situația la fața locului e un dezastru, un dezastru periculos. Există o groapă de gunoi toxic uh, care funcționează fără niciun fel de autorizație. De aceea am uh, acționat împotriva Irlandei. Aș dori să o citesc pe doamna Aurelie care spunea că sistemul a eșuat total și sunt de acord uh, cu asta, nu numai eu, ci și Curtea Europeană de Justiție care a condamnat Irlanda pentru eșecul său sistemic de a gestiona așa cum trebuie gropile de gunoi și mai ales cele de genul acesta. În cadrul comisiei, noi am uh, folosit uh, acea hotărâre a curții pentru a presa Irlanda și, într-adevăr, am transmis uh, o scrisoare de informare formală în conformitate cu articolul 260 al tratatului, adică um, abilitatea de a impune amenzi pentru a um, solicita Irlandei să elimine poluarea din zonă și să curețe locul. La nivel personal, uh, împărtășesc frustrarea petiționarilor uh, cu privire la întârzierea uh, cu care autoritățile irlandeze au gestionat situația. Au fost foarte multe promisiuni care au fost făcute în trecut, însă acestea nu au fost îndeplinite. Mi se pare că noul ministru al mediului a înțeles clar care sunt provocările cu privire la implementarea legislației de mediu în Irlanda. Uh, și uh, constatăm că lucrurile totuși se mișcă. Am primit o informație din partea autorităților irlandeze că vor uh, numi autoritatea care trebuie să curețe zona în această lună. Vom vedea. Dacă lucrurile merg bine, s-ar putea să avem vești bune în legătură cu curățarea zonei, ceea ce ne dorim de fapt. Dar dacă nu, dacă nu obținem o acțiune rapidă din partea autorităților irlandeze, atunci comisarul meu va uh, propune colegiului să meargă la următorul pas din procedură și anume uh, de a solicita Curții Europene de Justiție să impună anumite uh, amenzi. În februarie au mai existat asemenea măsuri luate împotriva Irlandei și așteptăm practic rezultate din partea Irlandei. O cităm pe doamna Uriri din nou, spunând că nu vom mai aștepta să treacă încă 10 ani. Mulțumesc! Cred că răspunsul a fost uh, clar. Cine dorește să vorbească din uh, perspectiva uh, eurodeputaților? Domnul Boștinaru. O întrebare foarte simplă acum, care probabil face parte din uh, activitatea noastră zilnică. Cum se poate, dragi colegi, ca timp de 10 ani să ne confruntăm cu aceleași uh, probleme într-un vechi stat membru al Uniunii Europene. Dacă um, cazul s-ar aplica noilor uh, veniți, atunci uh, aș putea avea o explicație. Statele noi sunt mai puțin pregătite sau mai puțin instruite, mai puțin echipate și așa mai departe. Așadar, până la urmă, lucrurile ar putea fi acceptate. Însă, dacă vorbim despre un stat membru vechi care în care constant încalcă atât de flagrant legea europeană și nu încearcă să rezolve situația, atunci dați-mi voie să vă spun că situația nu este doar alarmantă, ci inacceptabilă. Reținem faptul că ar trebui acum să solicităm acest raport West Management. Noi, pentru gestionarea deșeurilor, noi trebuie să schimbăm regulile. De ce Comisia este atât de timidă în a uh, impune norme mai uh, dure și sancțiuni mai dure uh, pentru a soluționa imediat uh, situația atunci când problemele se găsesc la acest uh, nivel cu un uh, impact devastator asupra mediului și asupra uh, sănătății uh, publicului larg și în același timp și asupra biodiversității? Cum se poate așa ceva? Acum negociem cu statele din Balcanii de Vest, încercând să le spunem ce e bun, ce nu e bun, ce ar trebui făcut, ce n-ar trebui făcut, ce ar trebui îmbunătățit. Și asta pentru ca ele să facă față așteptărilor noastre. Dar uh, în cadrul Uniunii noastre avem uh, un caz atât de flagrant și acesta nu este primul. Nu știu câte cazuri similare am mai avut uh, cu acest caz uh, irlandez, cazuri care porneau de la aceeași problemă. Ce ar trebui făcut? Cu acest raport și cu deciziile care vor fi uh, luate în curând, solicităm din nou Comisiei să ni se alăture într-o manieră mai consecventă pentru a încerca să soluționăm problema. Pentru că dacă nu, ar trebui să spunem, nu, nu putem spune oamenilor din uh, cor că Uniunea Europeană este bună și eficientă, dar cu toate acestea nu reușește să rezolve o problemă destul de mică, aș spune. Aceasta nu este criza uh, mondială. Nu este căderea piețelor, nu este căderea economiei mondiale, ci e pur și simplu o zonă unde există probleme de mediu uh, și uh, care se nasc dintr-o gestionare uh, eronată sau din lipsa unei gestionări adecvate a acestei gropi de gunoi. Situația este alarmantă și descurajantă. Practic, uh, asistăm la modul în care pasivitatea noastră sau incapacitatea noastră de a acționa în legătură cu problemele zilnice iese la iveală. Avem nevoie de un răspuns mai consecvent din partea Comisiei Europene, pentru că ne spuneți că a existat o hotărâre, au existat uh, sancțiuni, însă um, să accepti uh, ca totul să dureze atât de mult când vine vorba despre rezolvarea problemei la nivel guvernamental, e bine, după mine, este inacceptabil. E o rușine pentru uh, Uniunea Europeană și pentru valorile sale. Mulțumesc. Doamna Ocă are cuvântul. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus. N-am solicitat să intervin. Pur și simplu manifestam sprijinul. Die Petenten bekommen noch das Wort. Ich würde äh, gucken, die Runde noch weitere Anmerkungen. Petiționarii pot să intervine din nou. Doream doar să văd dacă altcineva mai dorește să intervine înainte să dăm din nou cuvântul petiționarilor. Eu aș dori să adresez uh, o întrebare. Ați simțit că ceva s-a schimbat? Că, pentru că Comisia spune că uh, în următoarele zile sau în următoarele săptămâni ceva s-ar putea schimba. Um, dacă există uh, evenimente majore, probabil simțiți că acestea se vor uh, petrece. Aș dori să primesc un răspuns la această întrebare atunci când luați cuvântul. Din fericire, se pare că lucrurile se schimbă și salutăm declarația Comisiei că noul uh, ministru al mediului uh, va trata uh, cu urgență această problemă, cu o urgență mai mare decât a făcut-o ministrii anteriori. Oricum ar sta lucrurile, ar fi important decât să spunem că sperăm că lucrurile se vor remedia cât se poate de repede, să stabilim mai degrabă un termen pentru asta. Cât se poate de repede, ce înseamnă? Șase luni, doi ani? Mă gândesc că pentru cei afectați mai ales pe cei care trebuie să facă față unei incidențe a cancerului cu 27% mai mare decât uh, media națională, răspunsul trebuie să vină foarte uh, repede, mai repede decât s-a întâmplat în ultimii 10 ani. Așadar, aș solicita Comisiei să uh, specifice exact ce înțelege prin această formulare cât se poate de curând. Următorul vorbitor, vă rog, spune domnul președinte. Aș dori doar să salut uh, răspunsul uh, Comisiei uh, și anume că autoritățile în câteva săptămâni vor numi compania care trebuie să se ocupe cu curățarea zonei, pentru că noi chiar nu mai putem să așteptăm și sănătatea umană este de importanță covârșitoare odată la 11 persoane, o persoană, 11 uh, zile, o persoană doare, uh, do, moare de cancer și acest lucru este foarte important și uh, e clar că măsuri urgente trebuie luate. De-abia așteptăm să se curețe această zonă și sperăm să se întâmple foarte repede acest lucru. Mulțumim uh, Comisiei uh, pentru faptul că ne-a primit astăzi aici. Și eu mă bucur că Comisia a afirmat că lucrurile se vor uh, mișca puțin, dar din păcate asta ascultăm din 2008 și tot ce am primit a fost doar un nou raport fără niciun fel de acțiune. S-au cheltuit uh, bani, uh, dar nu știm exact pe ce. Nu s-a făcut nimic fizic pentru a delimita zona sau pentru a limita scurgerile toxice. Fluxul practic uh, ajunge în uh, lagunele din zonă, după care duce toate toxinele uh, în port. Dacă măcar asta s-ar opri, atunci asta liniști puțin oamenii din zonă. Sperăm că aceste autorități să facă ceva pozitiv pentru regiune și nu, cre, nu, sper că nu vor veni cu un nou raport doar. Domnule Higgins, mulțumesc. Există o hotărâre a Curții Europene de Justiție în legătură cu această situație. Există clar o încălcare a directivelor. Prin urmare, ce acțiuni putem să așteptăm pentru a face um, autoritățile locale să reacționeze, pentru că e clar că ele sunt responsabile pentru soluționarea problemei. Avem nevoie așadar de indicații clare uh, legate de un calendar al măsurilor la care ne putem aștepta. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. E bine, situația este clară și um, Comisia a răspuns uh, spunând că, într-adevăr, există o încălcare. Există și o hotărâre a Curții Europene de Justiție și există și un răspuns din partea uh, Guvernului uh, irlandez uh, care afirmă că ceva se va întâmpla în următoarele uh, săptămâni. Aceasta ar fi partea pozitivă a situației. Însă, într-adevăr, noi susținem pe uh, petiționari Și aici intervine și discuția legată de punerea în aplicare a legislației europene. Tocmai ce am discutat raportul doamnei uh, Oaken. Mai întâi trebuie să constatăm că există o încălcare și uh, uneori trebuie doar să uh, asistăm uh, neputincioși la un fel de meci de ping-pong cu diversi jucători care nu fac altceva decât să tragă de timp nu doar mediul este pus în pericol aici, ci și uh, viețile oamenilor. Ori noi nu putem accepta așa ceva și acest lucru va fi trecut în raportul nostru. Sugerez așadar că această petiție să rămână deschisă pentru că vrem să știm ce se întâmplă acolo. Aș sugera ca în calitate de comisie pentru petiții să scriem o scrisoare guvernului uh, irlandez și să spunem uh, că ne așteptăm uh, urgent la un uh, răspuns cu privire la această situație. Acestea ar fi propunerile mele. Mă uit să văd dacă altcineva dintre membri are o opinie legătură cu asta. Mulțumesc, domnul președinte. Cred că această idee este excelentă. Cred de asemenea că am putea solicita comisiei uh, ca într-o perioadă de trei luni sau uh, pe durata unui semestru să revină uh, și să ne prezinte uh, raportul legat de evoluții și asta pentru că Așa, petiționarea ar putea să aibă o idee legată de momentul la care ar putea să primească un raport. E clar că comisia noastră este foarte ocupată, ne, noi tratăm foarte multe petiții, dar dacă avem un termen, atunci știm când să ne așteptăm la o nouă discuție legată de acest subiect. Până la urmă, trebuie spus că comisia era destul de optimistă, spunând că ceva trebuie să se întâmple în următoarele săptămâni, însă noi când vom primi un răspuns din partea comisiei cu privire la calendar? crezi că se justifică ca petiționarii să uh, solicite măsuri urgente. Clar, situația este neacceptabilă și acolo trebuie să se întâmple ceva foarte repede. Da, cred că trei luni ar fi o perioadă rezonabilă de timp. S-ar putea să avem vești înainte de uh, această perioadă, însă în uh, trei luni uh, venim fie cu vești bune, fie cu uh, uh o înștiințare pentru Irlanda că este chemată în fața Curții Europene de Justiție. Mulțumim. Domnule Kelly, vă rugăm uh, să fiți uh, informați și noi la rândul nostru vă vom informa în legătură cu ceea ce se întâmplă. Ca și membri ai Comisiei pentru Petiții, sperăm să se ia măsuri în următoarele săptămâni, pentru că ceva trebuie să se întâmple în zonă. Domnul Kelly va fi informate în legătură cu situația bănesc. Prin urmare, lăsăm deschisă această petiție, acesta este primul pas și apoi în trei luni vom primi un uh, răspuns. Apoi uh, vom scrie o scrisoare în mod formal guvernului irlandez solicitând măsuri urgente uh, pentru soluționarea acestei uh, probleme inacceptabile. Domnul Kelly însă va fi informat în legătură cu această problemă. Vom vedea apoi cum se pune în aplicare uh, legislația europeană. Nu vorbim despre un țară în curs, uh, o țară în curs de dezvoltare, ci despre o țară membră a Uniunii Europene. Așadar, dreptul european ar trebui pus în aplicare. Legea trebuie pusă în aplicare și în acest caz. Domnule Kelly, aveți uh, comentarii finale? Domnule președinte, vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru um, atitudinea pozitivă de astăzi. Ați rezumat foarte bine lucrurile și uh, pe noi ne bucură acest lucru. O perioadă de trei luni uh, din partea Comisiei este una rezonabilă și uh, cu siguranță cred că va oferi multă speranță și în același timp va construi o imagine sănătoasă a Uniunii Europene o Uniune care ia în considerare preocupările um, cetățenilor, care este gata să ia măsuri, mai ales când legea europeană este încălcată. Mulțumesc și colegilor pentru sprijinul arătat, uh, mai ales uh, uh, colegului nostru Boștinaru de aici din față, care a fost foarte activ. Clar că petiția va fi deschisă, noi vom fi cu ochii deschiși la toată evoluția. Mulțumesc! Von uns vielen Dank an die eine gute Heimreise und ich hoffe, Sie nehmen einen guten Eindruck Mulțumesc petiționarilor. Drum spre casă și sper să aduceți cu noastră o impresie plăcută în legătură cu Comisia Petiții și Parlamentul European. Punctul următor, numărul 13, tot despre Irlanda. Avem trei petiții aici, 872, 883 și 900 1902 și 1207. Domnul Higgins va citi o declarație în numele petiționarilor. Mai sunt și alți uh, petiționari în sală? Deci, decideți noastră cine ia cuvântul primul. În primul rând, domnule președinte, în decembrie 2009 am, ven- am adus aici trei familii. La fel a făcut doamna Harkin, la fel domnul Kelly. Și am să vă dau un exemplu de ce înseamnă puterea Comisiei Petiții. Aceste trei familii au pierdut trei fiice și nu au uh, beneficiat niciun fel de compensații, ceea ce demonstrează că Comisia Petiții este o, no, lipsită complet de vreo putere. Nu au putut uh, uh, face nimic pentru a uh, împiedica aceste decesuri din punct de vedere al compensațiilor. Uh, autoritățile locale au ajuns la o înțelegere cu vinovații în afara instanței și iată că nu avem nicio putere la, de la nivel european. Petiția doamnei Harkin și a mea în legătură, se referă la uh, inundații. Inundațiile din Irlanda nu se petrece în Irlanda la fel ca peste tot. Uh, din cauza uh, solului stâncos, uh, apa rămâne câteva zile în același loc. Și vorbim aici despre gospodării care în uh, decembrie 2009 au fost complet, complet distruse. Apa a intrat pe ușa din față, a ieșit pe ușa din spate și a distrus totul în cale. Problema este că nu se pot obține compensații din partea guvernului și nu pot obține asigurări, pentru că proprietățile se află pe pământuri inundabile. Eu sunt într-o situație specială. În 94-95 eram ministrul însărcinat cu inundațiile, iar în 94-95 am comandat un raport să văd care sunt zonele periculoase din punct de vedere al inundațiilor. Și am identificat, am făcut o hartă pe care am spus că nu ar trebui să se dea permisiunea de construcție pentru niciun fel de construcții de locuințe în zonele care figurau în zonele periculoase. În uh, circumscripțiile noastre una dintre, uh, una dintre familii în disperare de cauză a emigrat împreună cu întreaga familie, din, pur și simplu din disperare. Deci vorbim acum de familia Keenan, două familii, Keenan și Flatley, din sudul și nordul Galway. Uh, în ambele cazuri, ei au primit permisiunea, autoritatea de construcție din partea autorităților locale și au construit case în zone în care eu, în raportul meu, publicat în 97, am spus că nu ar trebui să se construiască locuințe, pentru că există pericolul inundațiilor recurente. Totuși, autoritățile locale au acordat licențe de construcție, așa că aceste familii nu beneficiază de asigurare, nu beneficiază de compensații și nu pot să se mute. În 95 eu am mutat 14 familii din zonele periculoase le-am dat uh, noi locuri de casă, bani de construit și așa mai departe. Dacă aveau și asigurări, am făcut o, un echilibru între. Am, am încercat să echilibrăm uh, despăgubirile acordate de societatea de asigurări și uh, costul uh, unei case. Autoritățile Uh, locale însă acum refuză să acorde vreun fel de compensații pentru aceste familii. Sigur că e o mare problemă aici și nu ne bazăm doar pe directiva privind uh, inundațiile, pentru că aceasta a apărut acum câteva luni, ci ne referim la drepturile umane fundamentale și la felul în care aceste familii sunt tratate. Doamna Harkin și eu am uh, am uh, abordat aceste familii în 2009. Nu exista nicio directivă pe vremea aia, dar exista o presiune ca guvernul uh, Irlandei să audieze aceste cazuri și să stabilească o sumă compensatorie. Cerem același nivel de toleranță și înțelegere de la dumneavoastră. Aceste familii, în mod normal, nu au case, casele lor sunt distruse, ca rezultat al faptului că au construit pe teren inundabil. Am să-i dau cuvântul și doamnei Harkin, dar vreau să mai spun ceva. Autoritatea locală spune că nu a fost obligată să țină uh, cont de rapoartele privind pericolul prezentat de inundații în acele zone. autoritatea locală stabilește mărimea ușii, mărimea ferestrelor, grosimea țiglei, uh, accesul la drum, uh, însă când vine uh, vorba de inundații, ei spun că n-au nimic de a face cu asta. Asta este pe scurt ceea ce am avut eu de spus. Și asta reprezintă uh, miezul uh, argumentelor cu care venim în fața noastră. <clears throat> Am să spun și eu câteva cuvinte, colegul meu a acoperit toate detaliile, însă e adevărat că dacă autoritățile luarea acoperișului, ești în pericol uh, de amendă, însă dacă locuiești pe o uh, zonă inundabilă, pe ei nu-i interesează. Sigur că directiva privind inundațiile nu este retroactivă, însă acestor uh, petiționari li s-a spus că dacă nu vin cu dovezi științif- științifice, nu vor putea cere niciun fel de uh, Este imposibil pentru un individ, pentru o persoană normală să vină cu astfel de dovezi care durează ani de zile să fie uh, colectate. Și chiar dacă sunt corecte, nu uh, înseamnă nimic pentru autoritățile locale. În acest moment, pentru că au casa acolo și pentru că nu au uh, asigurare, nu există niciun fel de sistem uh, prin care statul îi poate uh, compensa pentru pierderea lor. De aceea am venit în fața noastră cu acest uh, caz, deși nu exista uh, legislație care să-i ajute. Chiar dacă Comisia dumneavoastră sau Comisia Europeană nu au competențe specifice în acest domeniu, cred că se poate face ceva pentru a ajuta pe acești oameni. Fără Comisiunea Casparanetti, bitte. Gasparanetti din partea Comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, petiționarilor. Comisia este conștientă de problemele, de aceste probleme. Este o problemă destul de comună, din păcate, și este o problemă pe care o tratăm în documentul privind schimbările climatice și în care spunem că în aglomerările urbane mici sau mai puțin uh, întinse, uh, permisele de construcție nu trebuie acordate fără să se țină cont de uh, influențele schimbărilor climatice. Înțelegem că în Irlanda aceste familii au fost victimele unor evenimente Uh, recurente, însă care nu se uh, petrec în mod obișnuit. Și acest lucru e valabil și în alte părți, nu numai în Irlanda. Din păcate, așa cum au spus și petiționarii, retro, uh, caracterul retroactiv al directivei privind inundațiile nu există și știți de sigur acest lucru. Statele membre ar trebui uh, ca statele membre să facă până la sfârșitul lui 2011 o evaluare uh, a riscului de inundații. Până în 2013 trebuie alcătuite hărți uh, privind aceste riscuri și până în 2015 trebuie puse uh, elaborate planuri de acțiune în caz de uh, inundații. Aceste termene au fost stabilite de directiva privind inundațiile și de aceea putem spune că directiva Uh, nu poate fi folosită ca uh, temei juridic pentru cererea de compensații. Sigur că sunt uh, chestiuni mult mai importante aici, mult mai relevante, precum accesul la justiție, însă, din păcate, Comisia nu poate să se exprime în domenii care nu au fost armonizate. Noi ne pronunțăm doar atunci când se încalcă o legislație europeană. Sigur că avem uh, toată compasiunea și vrem să subliniem faptul că acest gen de situații ar trebui examinate și în uh, lumina evaluărilor făcute de noi în legătură cu schimbările climatice, pentru că ele vor apărea din ce în ce mai des. Există foarte multe cazuri în care Fondul pentru Solidaritate a fost utilizat pentru a ajuta statele membre să uh, elimina urmările unor uh, inundații grave. Desigur, dacă autoritățile locale eliberează aceste autorizații de construcție pentru zone care au fost identificate ca fiind uh, zone de risc uh, pentru inundații, atunci oamenii ar putea să se adreseze unei instanțe pentru a obține despăgubiri. Din păcate, noi nu putem să facem mai mult în această direcție. Domnule președinte, aș vrea să mai spun uh, ceva. Sigur că pentru un uh, individ este, înțelegem și noi acest lucru, e foarte dificil să vină cu dovezi uh, științifice, așa cum spunea colega noastră, de cealaltă parte și noi avem această problemă. Nu suntem Agenția de Protecție a Mediului uh, de pe lângă Congresul uh, American, care are și putere uh, executivă de a lua măsuri, dar tot ce putem face atunci când aducem un caz în fața instanței este uh, să uh, venim cu dovezi foarte solide. în curând vom uh, emite o comunicare în legătură cu punerea în aplicare a uh, legislației uh, europene. Însă nu avem nimic în tratat care să ne permită să facem inspecții la fața locului. Sper că înțelegeți că puterile Comisiei în această direcție sunt foarte limitate. Vă mulțumesc! Membrii comisiei au acum cuvântul, domnul Kelly. Da, vreau să sprijin, să, să îi sprijin pe colegii mei, domnul Higgins și domnul Hartner. Uh, iată că măcar putem veni în fața Comisiei Petiții pentru uh, Comisiei Petiții a Parlamentului European, însă Iată că se pun din nou în uh, sub lumina reflectoarelor uh, excesele tigrului uh, celtic în perioada de boom imobiliar. Sigur a lăsat de dorit planificarea locală, de obicei foarte greu să obții o autorizație pentru a extinde un uh, coteț, dar uh, se poate obține autorizație de construcție fără probleme în uh, domenii inundabile. Cred că anul trecut am avut o anchetă pe televiziunea națională despre cazul unei clădiri construite într-un loc chiar numit Calea Apelor de către localnici și în urmă cu uh, câțiva ani se punea și problema uh, mitei uh, către autoritățile care emit aceste autorizații de construcție. Cetățenii sunt, din păcate, lăsați uh, în beznă. O altă problemă este cea a asigurării și cred că chiar și în zone unde nu există pericolul inundațiilor, societățile de asigurări a, ridică nejustificat nivelul primelor de asigurare, iar oamenii plătesc pentru că altfel le teamă să rămână fără asigurare. Please. Higgins. Domnul Higgins. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim și secretariatului și reprezentanților comisiei. simți că, simt că și Comisia dă dovadă de înțelegere față de acest caz. Mulțumim reprezentantului Comisiei. Știm că au uh, competențe limitate. Dacă nu există directivă, nu aveți competențe. Dar doamna Harkin, domnul Kelly și cu mine au prezentat trei cazuri și cu presiune de aici, de la guverne, am reușit să obținem un rezultat uh, pozitiv. Deci cred că ceva poate să se rezolve. Domnul Kelly are dreptate. Ce s-a întâmplat din punct de vedere al inundațiilor cu care s-au confruntat acești oameni au rezultat în urma acțiunii acestui tigru celtic. Toată lumea ne invidia, ne întrebau cum ați reușit, dar totul a fost un mit. Uh, peste 95.000 de locuințe în Irlanda au fost construite, care acum trebuie să fie dărâmate, fiindcă au fost construite pe ideea că creșterea populației va fi foarte mare. Ce vreau să spun este că nu Comisia, nu Consiliu și nu noi trebuie să ne ocupăm de asta, ci Secretariatul Comisiei de Petiții, care trebuie să evalueze, să facă o evaluare a subiectelor pe care le-am menționat aici cu doamna Harkin și apoi să vină cu o sugestie. Asta s-a întâmplat în 2009 și rezultatul final a fost unul care a dat, la un, răspuns, da, a dat un răspuns foarte satisfăcător familiilor care și-au pierdut copiii, fica, cu câțiva ani înainte de 2009. Deci, Comisia pentru Petiții trebuie să analizeze aceste subiecte, să vadă dacă, în afară de uh, autoritățile respective, dacă există o poziție, o luare de poziție umană care poate fi uh, avută față de autoritățile locale care își încalcă îndatoririle care le revin și încă pe o scară foarte largă. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule takes Domnul Boștinaru, câteva observații. Întâi, după cum tocmai, tocmai ne-a spus reprezentantul Comisiei, nu există o încălcare clară a unor norme europene sau a legislației europene. Asta este un lucru clar. Însă, în primul rând, foarte important este faptul că cele două locuințe au fost construite uh, pe baza permiselor, autorizațiilor primite de la autoritățile locale. Deci, există construcții făcute în limitele legii care au respectat toate normele din Irlanda. În al doilea rând, responsabilitatea revine clar autorităților din Irlanda, responsabilitatea de a obține autorizații pentru cele două locuințe. cei care au dat uh, acele aprobări, aceste autorizații, au și obligații atunci când se produce o catastrofă. Fiindcă aveau datele științifice pe baza cărora au dat autorizațiile, aveau planul cu locația specifică uh, a zonelor care puteau fi afectate de inundații și totuși au emis acele autorizații de construcție. Deci dacă ceva e greșit, responsabilitatea revine acestor autorități. Deci nu e vorba doar de o responsabilitate politică sau morală, ci și una juridică. Responsabilitatea aceasta revine autorităților locale care au dat cele două aprobări, autorizații. Dacă cei doi cetățeni ar fi construit casele fără autorizații, ar fi dați în judecată și ar fi fost obligați să plătească sancțiuni. Pe când ei n-au făcut decât să respecte normele și cerințele juridice. Sugestia mea ar fi, domnule președinte și stimați colegi, ca în primul rând să trimitem o scrisoare guvernului irlandez Întâi, pentru a verifica, nu știu exact care este structura ierarhică, în anumite state există instituții naționale care se ocupă de siguranța construcțiilor. Trebuie să verificăm, să vedem care este sistemul din Irlanda, să vedem dacă cui îi revine responsabilitatea, este la nivel național sau cine de la nivel local are această responsabilitate și apoi să identificăm uh, acei responsabili care să plătească compensații juridice în cele două cazuri. Și în concluzie, în multe dintre statele membre, cum este și cazul României, când se produc inundații și oamenii se confruntă cu efectele devastatoare ale inundațiilor, guvernul uh, Chiar și în acest spațiu juridic sărac și vag, dă compensații. E un semn, un mic semn de solidaritate cu oamenii care s-au confruntat cu acele probleme. Și cred că există nu doar obligația morală, care revine autorităților din Irlanda, ci și obligația legală să ofere asistență în cele două cazuri, fiindcă ei au construit respectând normele și acum sunt complet abandonați, ca și cum ar fi construit cele două case în vid sau fără să se bazeze pe nicio normă, pe nicio prevedere. Mulțumesc! Please take, Ms. Hawken, please take the floor. Again, I... Doamna Ocan, vă rog. Da, foarte scurt, domnule președinte, fiindcă s-a spus tot ce era de spus. Mulțumim comisiei pentru abordarea uh, în care au dat dovadă de înțelegere, chiar dacă nu au competență. Mulțumim și domnului Boștinaru pentru sugestiile bune pe care le-a făcut ne suntem limitați într-o anumită măsură cu privire la ce putem spune și face, dar ce ar stabilit un cadru destul de clar, măcar să putem exercita presiunea asupra Guvernului Național pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai întâmplă și că există o uh, reparație pentru oamenii care au trecut prin această situație. Există cele trei familii care au fost implicate în acele accidente rutiere care au primit compensații, dar toate celelalte autorități locale au fost informate cu privire la greșelile care au fost făcute și acelea nu se vor mai repeta. Și, um, și asta este de o, de o foarte mare importanță ca rezultat al petițiilor. Deci felicitări Comisiei Petiției pentru acea rezolvare, felicitări secretariatului fiindcă continuă să urmărească acel caz, fiindcă dacă am fi discutat doar lucrurile aici, nu s-ar fi întâmplat nimic, dar ați continuat continuat, ați urmărit și iată că uneori sunt și rezultate concrete. Mulțumesc, spune domnul președinte, am o propunere. Întâi, petiția rămâne deschisă și în al doilea rând, aș spune că deja avem de-a face cu destul de multe scrisori. Situația juridică a fost uh, evaluată destul de bine. Uniunea Europeană nu are influență, fiindcă a existat un permis de construcție, oamenii au construit și s-a dovedit că zona era inadecvată. Soluția, în mod normal, poate să se găsească doar la fața locului și cred că aveți dreptate. Nu contează dacă e o hotărâre, o soluție, un acord între gentlemen, orice se va întâmpla, trebuie să ducem lucrurile mai departe. Deci propun să scriem o scrisoare către autoritățile locale și guvern în care să ne exprimăm punctul de vedere și să solicităm un răspuns din partea lor. Știm că autoritățile politice de la fața locului pot face greșeli, dar greșelile trebuie asumate și trebuie să învețe din asta. Asta face oricine. Prin urmare, putem informa ombudsmanul din Irlanda, Irlanda, fiindcă este un caz civil tipic, Există oameni care au avut de suferit și acum solicită sprijin. Deci, pe scurt, vom păstra petiția deschisă, vom trimite o scrisoare către autoritățile locale, către guvern și una către ombudsman și vom aștepta răspunsurile la aceste scrisori și o să ne pronunțăm din nou după ce primim aceste răspunsuri pe această, pe, pe această petiție. Este toată lumea de acord? Dacă da, atunci putem încheia acest punct. Diverse. Avem punctul diverse, foarte scurt, la care punct trebuie să vedem procesele verba, procesul verbal al ultimei reuniuni. Petiția 774 a, din Spania, Marie Jesus Perez, am convenit că vom discuta mai târziu ce trebuie făcut în acest caz și cred că trebuie să adăugăm ceva. O să citim în engleză. În întâlnirea coordonatorilor vom discuta proceduri ulterioare, inclusiv posibilitatea unei, unui proiect de rezoluție. Prin, asta înseamnă că trebuie să vedem această propunere de rezoluție în reuniunea coordonatorilor și să hotărâm în acest sens. Vom vorbi despre introducerea acestei fraze în procesul verbal. Se opune cineva? Nu? Atunci însărcinez uh, colegii mei cu acest lucru. Încheiem întâlnirea aici. Rog coordonatorii să rămână. Vom începe peste 10 minute cu reuniunea coordonatorilor. Yes. But I need also a break for three minutes. Uh, I'm looking for uh, Miss Mazzoni. O, mă duc să o caut pe doamna Mazzoni. Vreți să rămâneți aici în sală? Bun. Începem cât mai repede posibil.